celor 27 de curs de conturi naționale. Asta este ideea pe care o propun eu pentru o mai bună cheltuială publică la scara întregului continent. Nyní pani poslankyně Flašíková Beník. Mulțumesc, doamna Flašíková Beník. Velmi pekne, pan predsedajúci.